reprezentat de declarația Comisiei pe tema de diplomației economice a Uniunii Europene. Încă o dată îi dăm cuvântul în numele Comisiei Europene vicepreședintelui Iuri Katainen. Doamnă președintă, mulțumesc foarte mult încă o dată. Este o chestiune în care colaborez îndeaproape cu colegii mei, cu colegii din uh, cu colegii comisarilor și cu doamna Mogherini și cu Banca Europeană de Investiții, care examinează acum cum să avem o diplomație economică a Uniunii Europene mai eficientă. Diplomația economică se referă la utilizarea tuturor mecanismelor pe care le avem la îndemână pentru a ne promova interesele economice în afară. Asta înseamnă eliminarea obstacolelor și crearea de stimulente uh, întemeierea nu uh, concurenței uh, și a cooperării pentru a susține internaționalizarea afacerilor europene și pentru a îmbunătăți coerența și eficiența acțiunii externe a Uniunii Europene în domeniul economic. Diplomația economică este în primul rând al uh, activității noastre, este o prioritate a Comisiei Juncker într-o lume în care creșterea economică va avea loc în afara Uniunii Europene, trebuie să folosim toate mecanismele pe care avem la dispoziție pentru a promova prosperitatea europeană într-un context global. Astfel, avem nevoie să evaluăm și să elaborăm uh, maniere mai coerente și mai concrete, folosind comerțul, investițiile comerciale, industria, inovațiile, politicile de dezvoltare și politicile externe. Diplomația economică europeană are de asemenea și o dimensiune financiară. Accesul la finanțare pentru internaționalizarea firmelor ar trebui să fie sporită, mai ales prin accesul la Banca Europeană de Investiții Banca Europeană de Investiții și Comisia acționează în acest sens pentru a elimina barierele și pentru a crea stimulente pentru uh, a avea investiții care se deschidă piețele globale și de asemenea promovând cooperarea pentru a crea un teren de egalitate cu partenerii economici cheie. Susțin de asemenea internaționalizarea firmelor europene și facem acest lucru, printre altele, negociind și punând în aplicare acorduri uh, economice de investiții și sectoriale pentru uh, politici sectoriale în toată lumea prin uh, demersuri diplomatice la nivel politic în momentul în care avem reuniuni la nivel înalt cu țările partenere și de asemenea având și inițiative de finanțare pentru internaționalizarea firmelor. Putem să facem acest lucru prin parteneriate, prin susținerea Camerelor de Comerț Europene din străinătate, misiuni economice și proiecte de cooperare. Dar putem să facem și mai mult pentru a îmbunătăți coerența și eficiența uh, a acțiunii externe a Uniunii Europene. În primul rând, uh, avem nevoie de o viziune clară a intereselor economice ale Uniunii Europene și ale intereselor strategice și apoi trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a urmări realizarea acestor obiective și pentru a urmări sinergia consultarea, coordonarea, unitatea cu Parlamentul, cu statele membre, cu industria, uh, trebuie să ducă la o acțiune ca o Europa unită, mai puternică. A fost înființat un grup de lucru privind diplomația economică de la, cu serviciile uh, Comisiei pentru a concretiza și pentru a face propuneri uh, apropo de toate cele menționate până acum. Grupul acesta a dus la întărirea coordonării interne uh, iar unul din pașii următori va fi echiparea delegațiilor europene cu un, un, un ghid mai bun, cu instrucțiuni mai bune pentru a susține diplomația economică a Uniunii Europene în străinătate. Ne gândim de asemenea la modalități de a îmbunătăți coordonarea cu statele membre și cu industriile europene pentru a avea aceleași obiective și în același timp să vedem cum putem să facem o diviziune a muncii mai obiectivă ne gândim și la susținerea uh, internaționalizării firmelor europene fără a duplica activitatea noastră. Vom discuta cu statele membre și cu industri- reprezentanții industriei, atât la Bruxelles cât și în uh, capitalele statelor membre, dar și în țările terțe, uh, unde se desfășoară asemenea activități rolul delegațiilor Uniunii Europene este cheie. Parlamentul European are un rol cheie în acest domeniu pentru că are relații cu parlamentele majorității țărilor din lume și puteți să îi uh, influențați. Trebuie să urmărim aceleași obiective și să colaborăm pentru a apăra interesele economice ale Uniunii Europene. Deci, doamnelor și domnilor deputați, mă voi opri aici și mă interesează să aud care sunt părerile dumneavoastră, ce putem să facem mai mult, mai bine și ce putem învăța din cele mai bune practici pe care le-ați întâlnit în activitatea noastră. Mulțumesc! În numele PPE-ului, domnul Tajani, primul uh, din lista vorbitorilor în numele grupurilor politice. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicepreședinte. Dacă Uniunea Europeană vrea, într-adevăr, să aibă un rol de, de lider pe scena internațională, bineînțeles, trebuie să mizeze pe industrie și energie, iar pentru asta avem nevoie de uh, o diplomație economică eficientă care să sprijine companiile astfel încât ele să se poată poziționa pe noile piețe din America Latină, Orientul Mijlociu, Asia, etc. Și, bineînțeles, sectoarele tradiționale sunt de asemenea importante. IMM-urile trebuie să fie sprijinite să Uh, se, uh, in, să se implanteze și în uh, statele în care creșterea economică este la ordinea zile, zilei. În același timp, investițiile și turismul în Europa vor duce la creșterea economică în Europa. Comisia Europeană a creat instrumente eficiente pe tem- în direcția aceasta. Mă gândesc, spre exemplu, la inițiativa pentru creștere care a fost introdusă în 30 de regiuni. Această inițiativă a avut un sens, a permis uh, companiilor noastre să se dezvolte și în afara Uniunii Europene. Dar pe lângă aceste inițiative este vorba despre uh, uh, obstacolele și uh, șansele pe plan internațional. Ar fi bine să se creeze un fel de ghișeu unic pentru uh, IMM-urile care vor să se implanteze pe piețe străine. Deocamdată nu avem uh, genul acesta de ghijeu unic. De asemenea, diplomația economică ar putea să fie mai eficientă. Mi-aș dori, spre exemplu, noi misiuni care să genereze creștere și sperăm că și celelalte, cele, ceilalți comisari, bineînțeles, se vor implica în aceste activități. Urmează numele socialiștilor și democraților, doamna Grapini. Doamna președintă, domnule comisar, diplomația economică nu este un concept nou și nu se discută pentru prima dată în parlamentul european

Mulțumim în numele ECR. Urmează acum domnul Krasnodebski. Un minut. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Fără îndoială, Uniunea Europeană poate să facă mai mult folosind mijloacele diplomației economice. Ne putem promova produsele, firmele, putem atrage mai mulți investitori în Europa și important este nivelul țărilor și regiunilor. Domnul Katainer vorbea despre întâlnirea de la Centrul European pentru Strategii mai devreme, dar avem nevoie de metode noi pentru a face diplomație economică. Asemenea, diplomație la nivelul european trebuie să țină cont de interesul tuturor regiunilor și țărilor din Europa pentru a întări eh, interesele statelor membre, nu să le înlocuiască, dar știm cu toții că realitatea e diferită. Diferențele, decalajele dintre centru și periferia europeană sunt în creștere. Diplomația economică cu țările din afara Uniunii Europene ar trebui să meargă în sensul eliminării acestor diferențe. Mulțumesc. Urmează numele alte, doamna Șache, două minute. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule comisar. Cred că e o discuție foarte importantă, într-un moment foarte potrivit și Uh, într-un loc care susține foarte mult acest subiect. Faptul că discutăm acest subiect atunci când mulți în europene se concentrează în interior ne permite să privim și în exterior și să vedem că nu vin doar amenințări din exterior, ci și foarte multe oportunități. Una din puterile Uniunii Europene este puterea noastră de tip soft și cred că diplomația economică va fi o modalitate prin care am putea crea mai multă relevanță și o imagine mai clară pentru oameni de ce avem politici comerciale și de altă natură și ce înseamnă ele concret pentru IMM-uri și concret uh, prin uh, uh, această deschidere care ar trebui să meargă în două sensuri. Pe de o parte trebuie să avem diplomații noștri și reprezentanții noștri care să caute oportunități în terțe țări, dar ar fi de asemenea, ar trebui să fim primitori și să aducem informații și cunoaștere înapoi în Uniunea Europeană. De asemenea, cred că ar trebui să fim mai puțin competitivi uh, între noi global și să acționăm ca Uniune. Să vă dau un exemplu recent. Am fost în Boston, Massachusetts, ca vicepreședinte a delegației cu Statele Unite al Parlamentului. Acolo sunt incubatoare care uh, aduc uh, companii din Uniunea Europeană și pun în contact cu parteneri din Statele Unite. Și am văzut un hub german, unul olandez, unul suedez, la câțiva metri unul de fiecare. De ce nu și-au adunat oare forțele la un loc și uh, n-au arătat ce are Europa de arătat? Cunoaștere, antreprenoriat, investiții și alte uh, Uh, alte repere importante. La fel se întâmplă și în uh, Silicon Valley. Cred că sunt foarte multe oportunități ca să evităm duplicările, dar și să facem legătura între diversele uh, componente într-o lume în schimbare, să implicăm tehnologia, IT-ul într-un mod inteligent, să implicăm sectorul privat și de asemenea să includem și în scopurile noastre de politică externă promovarea drepturilor omului, responsabilitatea corporatistă și practic o îmbunătățire a efortului noastre pe scena globală. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. În numele GUE urmează domnul Helmut Scholz. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. ce înțeleg din uh, declarația noastră, înțeleg că diplomația economică a Uniunii Europene înseamnă folosirea relațiilor și influenței Uniunii Europene pentru crearea de uh, noi uh, piețe de desfacere și generarea de investiții. Cam ăsta ar trebui să fie obiectivul viitorul, viitoarelor politici europene, ale BEI și ale instituțiilor europene. Dar uh, există o serie de întrebări care nu și-au găsit uh, răspunsul în acest context. context. S-a dovedit clar că acțiunile care pun accentul pe comerț uh, se demarează între statele puțin dezvoltate și cele dezvoltate. Abordarea dumneavoastră se confruntă cu o mare, mare problemă și anume în sudul, emisfera sudică, se produce deja uh, Uh, sau uh, se înregistrează deja 50% din uh, comerțul internațional. În cazul în care Uniunea Europeană nu ține cont de interesele Sudului, tare mă tem că diplomația economică europeană își va găsi nașul în comerțul sud-sud. Deja emisfera sudică reprezintă o treime din comerțul mondial. Trebuie să ne gândim la astea. Mulțumim, urmează domnul Otmar Caras, 1 minut 30. Doamnă președinte, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor, pe de-o parte, mă bucur că domnul Tajani și uh, ceilalți uh, reprezentanți ai Comisiei INTA au adresat această uh, întrebare Comisiei. Uh, ne-am ocupat la grupul de lucru pentru IMM-uri de această temă deja. Mă bucur că, iată, discutăm uh, subiectul și în, uh, în plen. Austria are un uh, rol foarte important în contextul diplomației economice europene, pentru că Austria a luptat întotdeauna pentru promovarea propriilor sale IMM-uri. 80-90% din creșterea viitoare va avea loc în afara Uniunii Europene. O treime din aceste procente se vor înregistra în China doar. Uh, în momentul de față, doar 13% dintre IMM-urile noastre sunt active în afara Uniunii Europene investițiile, dată fiind globalizarea, mm, se realizează în mare parte în afara Europei. Dorim uh, să extindem programul nostru EFIS, uh, EFSI, IMM-urile noastre au nevoie de diplomați, au nevoie de cineva care să deschide ușile la nivel internațional. Uh, Uh, pentru ca ele să se poată impune în, în afară. Deci toate eforturile instituțiilor și oficiilor europene trebuie să se direcționeze și canalizeze în această direcție. Mulțumim. Urmează domnul Asis. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, Economiile sunt din ce în ce mai interdependente, deci diplomația economică trebuie să fie uh, un cadru foarte important pentru uh, economia noastră. Trebuie să contribuim la internaționalizarea uh, antreprenorilor noștri, a companiilor noștri, trebuie să deschidem via- uh, piața Uniunii Europene și IMM-urile au nevoie de susținere în toate aceste eforturi, pentru că ele sunt susținute de statele membre, dar trebuie să fie susținute și de Uniunea Europeană, pentru că au multe dificultăți în a putea intra pe piețele străine în afara Uniunii Europene. Acum se negociază o serie întreagă de acorduri comerciale cu țări și regiuni în afara Europei. Și Asta înseamnă că provocările sunt din ce în ce mai mari. Avem nevoie de instrumente specifice, instrumente de susținere financiare, logistice, astfel încât, așa cum spuneam, antreprenorii europeni și mai ales IMM-urile să poată beneficia de internaționala rapidă și mai bună. Fără susținerea noastră nu vor putea reuși singuri pe scena internațională. Și încă un aspect important care se referă la atragerea investițiilor străine pentru uh, zona economică europeană e foarte important. Mulțumesc. Urmează domnul Lewandowski, un minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte. Împărtășesc diagnosticul uh, și la fel și uh, rețeta prescrisă atât de domnul Katainen cât și de domnul Taine, tratamentul. Sigur că trebuie să folosim uh, forțele tuturor instituțiilor europene pentru a promova interesele economice ale Europei și vreau să iau cuvântul în această seară pentru că în calitate de președinte al delegației Parlamentului cu Iranul am un studiu de caz foarte interesant Sigur, avem uh, o țară uriașă cu un potențial economic enorm care se deschide acum și ce s-a întâmplat de când s-a semnat acordul nuclear. 144 de vizite oficiale din guverne uh, ale diferitelor țări care concurează pentru acest nou teritoriu. Deci asta ne arată uh, cât de mare este sarcina instituțiilor europene. Sigur, trebuie să ne protejăm uh, Uh, interesele. Trebuie să creăm o zonă de interes în aceste țări, uh, o zonă de investiții. Trebuie să susținem să, și să depășim barierele pentru IMM-uri și să facem schimb de informații. Acestea reprezintă valoarea adăugată europeană comparat cu 144 de vizite guvernamentale oficiale și cu și mai multe vizite private, care evident, sunt uh, menite să concureze pe această piață. Mai avem încă o problemă care apare câteodată și pe care trebuie să o rezolvăm. Uh, avem anumite principii în ce privește drepturile omului și asta nu merge întotdeauna mână-mână cu interesele economice. Urmează domnul Marcus Piper, 1 minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Industria grea și energia sunt uh, sectoare strategice pentru care uh, trebuie să se depună eforturi pe palierul uh, Uh, diplomației economice. Dar Uniunea Europeană, Comisia Europeană, prin intermediul acordurilor sale comerciale, reușește să uh, facă lobby pentru propria noastră industrie. Și tocmai de aceea, genul acesta de eforturi, genul acesta de acorduri trebuie să fie sprijinite de către noi. În contextul acesta e clar că trebuie să sprijinim TTIP-ul. Uh, și alte state au o serie de inițiative care țin de diplomația economică. Uh, Uh, statele membre, de asemenea, o serie de acțiuni de diplomație, dar consider că până la urmă Comisia Europeană, dar și celelalte instituții europene ar putea să facă mai multe. Am putea să organizăm misiuni de promovare a sectoarelor noastre economice. Parlamentul European ar putea să se implice în acestea. Avem banii necesari pentru asta. Deci, e clar că uh, instituțiile europene, alături de uh, Um, toate structurile uh, la nivel național ar putea să promoveze mai bine uh, interesele economice europene. Inițiativa domnului Tajani cred că ar trebui să fie continuată. Uh, de ce? Pentru că întotdeauna trebuie să mizăm pe antreprenorii noștri care duc mai departe valorile și principiile europene. Mulțumim. Următorul vorbitor, domnul Salini. Bună seara, comisario. Mulțumesc foarte mult. Bună seara, domnule comisar. Dimensiunea aceasta a diplomației economică este, face parte din istoria continentului nostru. Continentul nostru trebuie să se promoveze iar economia întotdeauna a fost modul în care Europa a vorbit lumii despre un model economic uh, durabil, bazat pe creativitatea cetățenilor și a firmelor europene. Și firește, avem nevoie de creativitate, dar ar trebui să îi respectăm uh, pe indivizi și trebuie să avem un model, model social care să fie la înălțimea așteptărilor dar pentru a pune în aplicare diplomația economică trebuie să ne cunoaștem foarte bine la ce suntem buni, la ce ne pricepem, trebuie să ne apărăm. Suntem buni la producție, dar nu avem foarte multe materii prime. Deci o strategie importantă pentru diplomația economică ar fi să facem legătura între producția noastră și țările care produc uh, materii prime și să colaborăm cu ele. O provocare importantă este Mediterana și diplomația economică poate juca un rol foarte important și acolo, așa încât trebuie să ne apărăm venind cu propuneri. Trebuie să avem lideri uh, care să-i ajute pe oamenii de afaceri care ne reprezintă în lume. Mulțumesc! Urmează doamna Șuițca, un minut jumătate. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi aș vrea să îi mulțumesc domnului Taiani pentru că a păstrat acest subiect pe ordinea de zi. Acesta este un nou concept, este un concept bine cunoscut în statele membre și în Uniunea Europeană. Așadar, aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați lucrat în permanență la acest concept. 24% din PIB în Uh, din PIB-ul mondial este creat în Uniunea Europeană. Suntem cea mai puternică forță economică din lume, dar în ciuda acestui lucru avem nevoie de diplomație economică. Aceasta trebuie să fie o funcție a politicii externe și politica externă nu poate funcționa fără diplomație economică. Deci sunt de acord că trebuie să ne, uh, ne coordonăm Uniunea Europeană, statele membre, companiile, dar și uh, Serviciul de Acțiune Externă, fără uh, Asta, fără acesta nu vom putea să ne păstrăm rolul, de, rolul conducător în economia mondială. Și evident, trebuie să facem toate aceste lucruri în beneficiul cetățenilor europeni. Trebuie să internaționalizăm diplomația economică și trebuie să ne concentrăm puternic pe IMM-uri, pentru că știm că clasa de mijloc este predominantă în Uniunea Europeană, deci trebuie să folosim toate mecanismele disponibile Întrebarea este ce mecanisme avem disponibile, dar uh, există suficiente, există în statele membre și trebuie folosite pentru a stimula dezvoltarea și extinderea IMM-urilor și pentru ca Uniunea Europeană să rămână lider mondial. Mulțumesc! Ultimul vorbitor înaintea procedurii uh, Catch the Eye este domnul Stanislav Polșac, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați cuvântul. Inițial vreau să mă încep discursul altfel. Dar după ce am uh, ascultat declarația comisiei, um, m-am răzgândit. Vreau să vă întreb acum care sunt obiectivele diplomației economice a Uniunii Europene declarația comisarului a fost cam parțială și tocmai de aceea sunt de acord cu doamna Grapini, care spunea că trebuie să aflăm care sunt obiectivele specifice ale diplomației economice europene. Eu consider că Uniunea Europeană este un lider important pe piețele globale și tocmai de aceea ar trebui să joace un rol uh, mai important uh, uh, pe plan mondial. Uh, asta dintr-o perspectivă generală. Nu suntem prea bine reprezentați în deciziile sau în acțiunile globale. Domnul Tajani a menționat trei obiective și cred că în acest context uh, e important să spunem că trebuie să le sprijinim pe companiile noastre și să le sprijinim mai bine. Pentru că până la urmă, unul dintre succesele reputate de Uniunea Europeană este reprezentată tocmai de, este reprezentat de uh, Uh, companiile care se descurcă bine pe piața mondială. Și acestea trebuie să fie sprijinite și acestea uh, trebuie să fie motivul esențial pentru dezvoltarea diplomației economice. Mulțumim, avem patru persoane înscrise pe, uh, la procedura Catch the Eye. Primul este domnul Notis Marias, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă în contextul actual, uh, diplomația uh, economică europeană va fi legată de marile forțe economice din Germania. Îi va lăsa la o parte pe cetățeni și, de fapt, diplomația economică, așa cum este înțeleasă de Comisia Economică, nu este foarte roz Sancțiunile împotriva Rusiei au avut un impact uriaș, iar fără Uniunea Europeană n-a dat compensații celor care au fost afeci, a, afectați. Sunt documente care arată că în tratatul cu Statele Unite sunt foarte multe prevederi antimediu și cu toate astea Uniunea Europeană face ce a făcut și până acum. Iar eurocrații nu văd Uh, acest lucru bine. E un fel de NATO economic care uh, va duce la expansiunea vestului și care nu va ține cont de ce vrea poporul și care va arăta că ignoră uh, că de fapt economia lumii este multipolară. Mulțumesc. Domnul Iacovcici, un minut. Prezidentin, da bi europa i europsko gospodarstvo ostalo konkurentno imale mogućnosti. doamnă președintă uniunea europeană dacă vrem ca uniunea europeană și economia europeană să rămână competitive și să crească să se dezvolte trebuie să ne internaționalizăm economia pentru că uh, cota de piață a economiei europene scade pe măsură ce economia, în timp ce economia mondială se dezvoltă. De aceea diplomația economică este atât de importantă. Trebuie să creăm sinergii Uh, prin care diplomațiile statelor membre, în special în Africa și în uh, America de Sud, cooperează. Uh, cred că această inițiativă ar trebui legată de un alt subiect, dar care este recurent în, în acest Parlament și anume problema migrației. Cred că această problemă poate fi <laughs> adresată Eh, într-un mod diferit. Și în fine aș vrea să spun că industria și energia sunt foarte importante, dar și turismul. Însă pentru ca turismul să fie și mai important, trebuie să fim mai bine organizați decât suntem acum. Mulțumesc! Deci, Doamna Colgneci, ca un minut. Stimați colegi, diplomația economică este interesată să promoveze scopurile economice ale Uniunii Europene în străinătate, iar Comisia și Parlamentul European adesea susțin că se gândesc la IMM-uri, nu numai la firmele mari, la corporații. Spun de asemenea acest lucru și despre acordul cu Statele Unite. Dar numai 30% din IMM-uri exportă în afara Uniunii Europene. E un rezultat foarte prost al susținerii acestor firme. Trebuie să fim mai puternici și să promovăm, să ne promovăm interesele și firmele trebuie să ne încurajăm uh, firmele mici să acceseze mai bine piețele străine, nu numai firmele mari și vreau să spun încă ceva. Nu avem nevoie de acordul cu Statele Unite sau SITA. Trebuie să facem lucrurile pe care trebuie să le facem în Uniunea Europeană, pentru că astfel nu putem organiza nimic în altă parte. Mulțumesc. Urmează doamna Tomașici, un minut. Deschiderea de noi piețe pentru antreprenorii noștri și atragerea de investiții în Uniunea Europeană este de do- sunt de dorit. Trebuie să ne mobilizăm toate eforturile pentru atingerea acestui obiectiv. Multe state membre au propriile modele de diplomație economică și nu s-ar supăra dacă ar fi ajutat și ar ajuta Uniunea Europeană pe plan internațional. Dar pentru asta e nevoie de o cooperare între statele membre și instituțiile europene. Există multe diferențe între statele membre și uh, între ambițiile lor. Lucrul acesta nu trebuie să fie uitat. Tocmai de aceea nu cred că diplomația economică europeană ar trebui să fie instituționalizată. Ar trebui să există un, uh, o colaborare Mulțumim, îi dăm acum cuvântul domnului Katainen din nou. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte bună. Mă bucur în special să-l văd pe domnul Tani, care este un adevărat pionier al diplomației economice europene. Dumneavoastră ați lansat acest concept pe vremea când vă aflați în Comisie, în Comisia Europeană și am vrea să continuăm și să dezvoltăm și mai mult acest concept și să învățăm din cele mai bune practici cum putem îmbunătăți eficiența activităților noastre de diplomație economică. A fost o întrebare foarte bună. Care sunt obiectivele diplomației economice? Am încercat să explic ce facem. Practic, Uh, să clarificăm obiectivele noastre pentru toți. De exemplu, am avut două dialoguri economice la nivel înalt foarte interesante cu țări terțe, primul cu China și îl vom continua, vom, îl vom păstra. Pe ordinea de zi ne vom întâlni regulat. Eu mă întâlnesc regulat cu vicepremierul Marcai și împreună cu alți comisari și la asemenea cu reprezentanți de partea chineză vin și alți miniștri și la aceste evenimente uneori avem discuții cu sectorul privat, invităm din când în când companii private să participe pentru a auzi ce au de spus și ce așteptări au de la Uniunea Europeană, ce așteaptă de la China și care sunt prioritățile sectorul priv- pe care sectorul privat le dorește de la noi ca să se îmbunătățească mediul de afaceri. La aceeași întâlnire, ultima uh, dată în septembrie la Beijing, domnul comisar Oettinger a participat și domnul comisar Bulci au participat la dialog și au discutat despre uh, cooperarea uh, pe 5G. De asemenea, domnul comisar Bulț a vorbit despre platformele de conectivitate și vorbeam despre investiții potențiale chinezești în Europa în aceste domenii a tehnologiei 5G și platformelor de conectivitate și drept rezultat am reușit să finalizăm activitatea noastră tehnică cu fondul uh, de investiții Silk Road care este interesat să investească în Europa din ce în ce mai mult. Acestea sunt doar câteva exemple despre rezultatele dialogului uh, <coughs> la nivel înalt cu China. Acum câteva luni am avut un eveniment similar la Ankara uh, și la Istanbul unde o delegație de afaceri UE s-a întâlnit cu omologii turci și de asemenea am avut un schimb de idei în legătură cu ce pot face cele două părți mai bine pentru a îmbunătăți mediul de afaceri de ambele părți. Și încă o dată am avut uh, discuții privind cooperarea în domeniul uh, reglementării. De asemenea, am avut discuții pe chestiuni macroeconomice. Domnul comisar uh, Moscovici ni s-a alăturat și am vorbit despre cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării între Turcia și Uniunea Europeană. Așadar, acestea sunt doar câteva exemple ale activităților noastre curente și cred că uh, arată foarte clar care sunt câteva dintre obiectivele noastre. Însă, așa cum am menționat în timpul dezbaterii, una din zonele de prioritate reprezentate de acordurile comerciale cu țări terțe. De asemenea, trebuie să menționez politica de dezvoltare și investiții. În combinație, combinația între politica de dezvoltare, comerț și cooperarea de, în domeniul investițiilor, pentru că multe dintre țările terțe pe care le ajutăm să se uh, dezvolte și care sunt obiectivul, obiect, uh, subiectul uh, ajutorului european vor uh, să fie un partener și nu doar un simplu recipient de ajutor. Și aici, evident, diplomația economică joacă un rol foarte mare și acesta este unul dintre motivele pentru care plănim să creăm un fel de fond oarecum similar cu EFSI, care să susțină investițiile europene în terțe țări. Aceasta, așa, ca una dintre idei. Comentariul meu final se referă la uh, IMM-uri, la promovarea și ajutarea IMM-urilor. Am uh, menționat deja acordurile comerciale, dar mai trebuie să adaug și alte câteva lucruri re, rolul rețelelor uh, organizațiilor de afaceri europene în țări terțe. Este semnificativ. Am uh, întâlnit excelente camere de comerț, de exemplu, în China. Ei sunt acolo ochii și urechile noastre. Uh, prin intermediul lor știm ce se întâmplă în comerțul, uh, probleme de comerț din China în fiecare zi. La fel și în Singapore, când am fost în vizită acolo, și în Statele Unite și în Turcia. Plănuiesc să vizitez regiunea Golfului, și Iranul de asemenea, care a fost menționat uh, aici. Dar dacă Parlamentul are idei mai bune despre cum putem îmbunătăți ajutorul pe care noi îl dăm IMM-urilor, vă rugăm să ni le transmiteți pentru că putem face, uh, sigur, misiuni de promovare comercială uh, în care să invităm IMM-urile, reprezentanții IMM-urilor. Dar există și altceva în afară de lucrurile care s-au menționat deja, există și alte idei. Haideți să fim inovativi și să ne gândim ce putem face diferit, ce putem face mai mult decât am făcut până acum și sunt sigur că sunt uh, foarte mulți membri ai acestui Parlament cu experiență în domeniu și în politicile comerciale, în promovarea comerțului, dacă aveți idei și propuneri, vă rugăm să ne contactați pentru că suntem foarte deschiși ca să facem mai multe pentru a ajuta uh, afacerile noastre să uh, se dezvolte în țări terțe și să se dezvolte comerțul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Äh, Mulțumim. Acestea fiind spuse, dezbaterea.